În numele doamnei vicepreședinte se află printre noi uh, domnul comisar Navracici. Vă rog, aveți cuvântul, domnule comisar. President, honorable members. Domnule președinte, stimați membri, această instituție a adoptat o serie întreagă de rezoluții despre Republica Democrată Congo și în special situația din uh, Est. Cunoașteți cu toții violențele șocante raportate din zona, din octombrie încoace, în special din nordul zonei. Sunt localități, localități afectate foarte uh, grav. Surse din societatea civilă estimează la peste 550 numărul de victime din 2014 încoace. Mai mult decât atât, zeci de mii de oameni au fost forțați să fugă. Prioritatea noastră imediată este accesul umanitar și cerem încă o dată oprirea uh, atacurilor asupra angajaților organizațiilor umanitare. ECO funcționează conform uh, regulamentului 1257 din 96 adică e vorba de imparțialitate și non-discriminare. Violențele recente au fost făcute posibile printr-o lipsă a controlului de stat. Serviciile care ar trebui să prevină și să elimine violența iar ac- și acțiuni în acest sens acelor responsabili lipsesc. Din păcate, nu poate fi vorba nici de activități de construcția statului în Republica Democrată Congo, dar fiind faptul că în acest an au loc alegeri. Un alt aspect relevant în continuare referă le la exploatarea resurselor uh, minerale, naturale și animalelor sălbatice. Raportul recent subliniază implicarea armatei de rezistență din Nord în uh, activități de braconaj și activități de trafic cu aur și alte metale. Aceste grupuri armate au avut tot mai puține oportunități pentru a se putea implica în astfel de activități. Asta datorită sistemelor de divigență și de trasabilitate. Noi continuăm să încercăm să stabilizăm zona. Domnule președinte, deși înțelegem regulile de bază ale acestor probleme, cauzele, nu putem scuza făptașii care trebuie să respecte legea. Aici e vorba și de incitarea la violență și la discursul de ură, e vorba de individual, nu de comunități sau grupuri etnice, care trebuie să răspundă pentru acțiunile lor. Așa cum s-a spus deja de multe ori aici, activitățile grupurilor armate în estul Republicii Congo sunt un afront la adresa cetățenilor, nu permit dezvoltarea, nu permit pacea, nu permit planificarea pe termen scurt sau organizarea unor activități de viitor. Pentru ca aceste grupuri armate să nu mai poată acționa și ca să existe o cooperare între armata congoleză, e nevoie de o cooperare cu armata congoleză și asta cât mai repede. Un acord de principiu a fost obținut deja în februarie, dar trebuie transpus în practică. Aspectul legat de justiție e la fel de important susținând reforma atât de justiție cât și militară în Congo, Uniunea Europeană trebuie să încerce să ajute urmărirea criminalilor. Explo- încurajăm explorarea tuturor posibilităților ce se ivesc în acest sens. Responsabilitatea primară de a investiga și aduce în instanță ține, desigur, de statul unde faptul a avut loc sau ai căror cetățeni sunt făptași. UE va continua să oferă asistență Republicii Congo ca să se asigure că există un cadru legislativ puternic în toate domeniile. Domnule președinte, acum aș dori să mă refer la problema guvernanței. Alegerile sunt peste doar câteva luni. Republica Democrată Congo se află într-un moment cheie. Rezoluția Consiliului de Securitate 2277 e un punct de plecare pentru noi toți. Această rezoluție a fost adoptată în unanimitate în martie și subminează responsabilitatea autorităților din Congo de a pregăti și organiza alegerile, date fiind și dispozițiile relevante din Constituție. Evident că UE a luat notă de decizia Curții Constituționale din Congo din mai anul curent. UE respectă într totul suveranitatea de Republicii Democrate Congo. În același timp, și ținând cont nu doar de acordul la Cotonou, ci și de Carta Democrației uh, Autorităților Africane, subliniem că acest guvern trebuie să respecte termenele limite impuse de Constituție, iar pentru a ajunge la un consens care să ducă la alegeri, e nevoie de un dialog politic și asta urgent. Timpul uh, e important și ar trebui ca acest dialog să implice toți actorii politici. Un astfel de dialog trebuie să dea o, o, rată, o foaie de parcurs clară, un calendar clar, care să spună ce trebuie făcut astfel încât se poată organiza alegeri conform Constituției. Și în acest sens, UE împreună cu Națiunile Unite și alte organisme au repetat pe, uh, pe 6 iunie aceste lucruri în raportul lor. Ideea necesară este să implementăm un dialog corespunzător. Niște alegeri de succes vor depinde nu doar de aspecte tehnice, ci și de un climat corespunzător, respectând drepturile și libertățile. Libertatea de expresie și libertatea de adunare sunt puncte cheie. Crearea unui spațiu comun deschis e esențial. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Trecem la intervențiile în numele grupurilor politice. Mai întâi, doamna Gabriel, în numele PPE-ului. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș începe prin cuvintele democratizare și proces uh, democratic în legătură cu Republica Democrată Congo, dar din păcate mai degrabă fragilitate, volatilitate, vigilență și responsabilitate ar fi cuvintele pe care să le folosim. Condamnăm masacrele care au avut loc în estul Republicii Democrate Congo. Aș insista asupra trei aspecte trebuie să fie clarificate uh, incidentele din estul Republicii Congo și cei vinovați să fie aduși în fața justiției. Este important uh, ca uh, să se facă uz de mandatul lărgit al forțelor internaționale pentru că până la urmă trebuie să Eh, existe rezultate și trebuie să existe rezultate și în domeniul justiției. Iar în ce privește procesul electoral, să fim vigilenți, pentru că se deteriorează situația din țară. Și asta, eh, până la urmă, va impieta și procesul electoral care urmează să fie eh, derulat. Iar în momentul de criză de legitimitate al puterii aleasă în 2011, este nevoie de un dialog între opoziție și guvern. Dar să nu uităm și rolul esențial al societății civile, pentru că blocajul politic al acestei țări, până la urmă, eh, este resimțit de către cetățeni și eh, trebuie eh, să poată să fie implicați și tinerii în registrele electorale și să ne gândim și la rolul domnului Gojo ca mediator. Uniunea Europeană uh, și-a exprimat deja susținerea pentru activitatea de mediere, dar cred că trebuie să existe o activitate mai intensă în spațiul public iar Uniunea Africană de asemenea trebuie să îndemne toate statele eh, care eh, și-au asumat responsabilități la Addis Abeba să se implice. Trebuie să fie eh, respectată Constituția și să nu se ajungă la o criză umanitară și de securitate în Congo. Vă mulțumesc! Progresiste socialiste. Din partea socialiștilor și democraților, are cuvântul domnul președinte Gianni Pitela domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, trebuie să mărturisesc că deseori experții, analiștii uh, și militarii au repetat o definiție uh, de coșmar. Au spus că în uh, Nord Kivu există un conflict, dar um, un conflict cu tensiune scăzută, dar în ultimii 20 de ani au murit 6 milioane de oameni, au fost deplasați 1,5 milioane de oameni. Au murit 300 de mii de oameni pe an, 850 de oameni pe zi și toți experții spun că este un conflict de tensiune scăzută. Eu aș spune că este un conflict care obține atenție scăzută, adică comunitatea internațională nu acordă suficientă atenție unei drame de proporții enorme. Iată de ce ne adresăm astăzi, mai ales doamnei înalt reprezentant Federica Mogherini, care știu că este sensibilă la acest subiect dorim ca împreună să punem capăt escaladării violenței împotriva uh, populației de acolo, de miliții care au interesul să controleze un teritoriu care este unul dintre cele mai bogate din lume când vine vorba de resursele subsolului. Avem propuneri concrete foarte clare. 1. Cerem crearea unei comisii de anchetă independente internaționale care să facă lumină în legătură cu cauzele și masacrului și cei responsabili eh, pentru acest masacru. Apoi, cerem implicarea Tribunalului Penal Internațional pentru a judeca ce s-a întâmplat la Beni. 3. Dorim un raport de evaluare al ONU privind rezultatele misiunii MONUSCO și cerem ca contingentul ONU să folosească complet mandatul său, adică să intervine pentru a proteja civilii. 4. Cerem ca Uniunea Africană să-și joace rolul și să investească mai multe energii pentru rezolvarea acestui conflict. Grupul meu, în mod autonom, socialiștii și democrații vor trimite în Chivo pe colega Elena Valenciano, președinta Comisiei pentru Drepturile Omului ca să se întâlnească cu reprezentanți ai societății civile din Congo și cu toți actorii de pe, eh, din teritoriu. La întoarcere vom comunica colegilor din Parlament aceste informații, dar și celorlalte instituții eh, președintelui Parlamentului și doamnei alt reprezentant Federica Mogherini. Comunitatea internațională trebuie să se trezească. Wake up! Nu trebuie să abandonăm pe congolezii din Kivu mm, sorții uh, lor și trebuie să punem capăt acestor violențe care durează de 20 de ani. În nume în numele grupului conservatorilor și reformiștilor europeni are cuvântul acum domnul Demesmacher. Congo is de grootste menselijke tragedie op aarde. Congo este cea mai mare tragedie umană de pe glob. A spus un jurnalist britanic, un care cunoaște situația foarte bine. Îi mai spune inima uh, ruptă a Africii și se plângea și de faptul că nu există conștientizare pentru această problemă. Estul e un câmp de luptă, oamenii sunt atacați cu macete în sate, oamenii, uh, copiii sunt uh, răpiți, femeile sunt violate, iar președintele statului nu se ocupă de această problemă. Încearcă doar să-și asigure puterea. Vorbeam acum trei luni de situația din uh, Congo și de atunci încoace nu s-a mai progresat. Din contră, am avut procesul împotriva șefului opoziției Katumbi și am văzut că criza politică la fața locului se extinde. Suntem obligați să folosim toate instrumentele posibile pentru a evita un nou război civil sângeros, să nu pierdem din ochi faptul că criza arată o dimensiune regională, dar e vorba de materii prime, de minerale și problema Congoului este bogăția țării. Are dreptate jurnalistul britanic când spune acest lucru. UE trebuie să recunoască că acest comerț cu minerale este și o cauză a conflictului. Cei care importă aceste minerale trebuie să dovedească că ele nu au avut un aport la violență, dar UE trebuie să facă mai mult. Avem uh, misiunea 1 UNESCO și și armata trebuie să combată aceste miliții și să le combată. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să înceteze drama care se produce în fiecare zi în nord-estul Congoului. Este nevoie de o acțiune diplomatică, de implicarea tuturor responsabililor politici pentru ca barbaria împotriva populației civile și mai ales împotriva femeilor și copiilor să înceteze. Ieri Curtea uh, Penală Internațională de la Haga um, a decis că uh, trebuie strânse uh, dovezi pentru ca cei care sunt responsabili de masacrul din estul Congolui să fie aduși în fața justiției pentru că aceste evenimente și din regiunea de Nord Kivu um, ar trebui până la urmă să fie analizate astfel încât uh, să fie instaurat un climat de respect față de situația civilă. Deteriorarea situației din Republica Democrată Congo um, are și alte aspecte, exploatarea uh, resurselor naturale și a mineralelor dar cred că uh, trebuie să înceteze și să fie stopată și criminalitatea uh, organizată în provința uh, Kiev de Nord. Pentru că trebuie să încercăm ca împreună cu africanii să găsim o soluție pentru această situație dramatică. Mulțumesc. De la sinistra. Numele stângii, Unitare Europene stângii ecologiste nordice, doamna Senra Rodriguez. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată aici, în Parlamentul European, trebuie să deplângem situația din RD Congo. De această dată condamnăm ferm masacrele din Est trebuie să sprijinim soluțiile um, pacifice și politice ale conflictului. Soluțiile militare nu duc decât la mai mult uh, morți, mai multă durere și mai multă violență împotriva populației. Comandamentul militar uh, uh, american în Africa are un rol de destabilizare în multe țări, inclusiv în R de Congo. Cerem retragerea uh, Uh, acestei forțe AFRICOM. Uniunea Europeană va trebui de asemenea să realizeze o anchetă independentă în legătură cu rolul companiilor multinaționale europene și modul în care s-au încălcat dreptul sociale și de mediu și legăturile cu finanțarea unor grupuri armate pentru a putea să continue să exploateze resursele subsolului din Congo. 10% din profiturile anuale din exploatarea resurselor naționale servesc la finanțarea acestor grupuri armate. Considerăm că trebuie să se considere, să se garanteze suveranitatea Republicii Democrate Congo. Domnule comisar, respectarea acestei suveranități politice înseamnă că populația să poată să um, profite de resursele naționale. Pentru asta, activitățile multinaționale lor trebuie controlate prin uh, revizuirea tuturor contractelor de exploatare. Trebuie de asemenea să se garanteze securitatea alimentară și să se reducă datoriile acestor țări pentru a se putea răspunde nevoilor de bază ale populației. Mulțumesc! În numele verzilor are cuvântul um, domnul Sebastian. Bun dia. Gracias, señor presidente. De nuevo nos reunimos aquí, en este hemiciclo, para condenar una... Da, mulțumesc. Iată, ne întâlnim din nou aici pentru a vorbi despre situația cruntă din Congo, în special masacrele din Est. După ce am uh, ascultat poziția Comisiei, sunt frustrați pentru că nu am auzit mai nimic nou și avem senzația că nu se schimbă nimic, nu se reflectă nimic în situația cruntă pe care suferă populația congoleză. Ne bucurăm de această decizie care e, face obiectul unui consens, dar sigur ne-am fi dorit să fie mai dură în anumite puncte, în special rolul MONUSCU, um, misiunea de stabilizare. Uh, aceasta a fost, această misiune a fost menționat, uh, acuzată că ar fi pasivă, că n-a protej, protejat societatea civilă. Și ar fi important să gândim până la capăt ce spunem în acest text, iar responsabilii să fie trași la răspundere. Să ne gândim despre ce se întâmplă acolo de fapt. Femeile sunt principalele victime. Uh, Violul asupra femeilor și fetelor sunt folosite ca arme de război. Soldații, copiii sunt transformați în soldați, copiii aceia nu mai au nicio șansă în viață. Și important, să punem punct scandalului exploatării ilegale de minerale acolo. Știm care este răspunderea firmelor din Europa și poate de aceea ar trebui să avem un limbaj mai dur în condamnarea acestor fapte. Trebuie să desfășurăm cercetări pentru a vedea ce companii europene sunt implicate acolo. Știm că aceste lucruri au dus la situația dificilă din Congo. Și încă un lucru, ar trebui să ne întrebăm și ce facem cu sancțiunile pentru responsabilii direcți pentru aceste masacre. Dacă e să progresăm, va fi un exemplu că UE nu a uitat la democrația direct. populația din Congo. Corra. Pentru EFTD are cuvântul domnul Corao. Mulțumesc, domnule președinte. Din 1960 uh, și de la independența de Belgia, Congo uh, s-a fundat într-o spirală a violenței. Situația nu s-a ameliorat în ultimii, în ultimii ani. Președintele Kabila, în loc să rezolve problemele legate de încălcările drepturilor omului, se gândește exclusiv cum să păstreze puterea um, la urmă, după următoarele alegeri. Așa cum mai mulți colegi au spus, o situație tragică din uh, um, provinciile orientale uh, continuă și cauza este bogăția acestei țări, exploatarea resurselor, uh, materiilor prime uh, și resurselor subsolului. Um, poate ar trebui să avem o atitudine mai rigidă în legătură cu companiile multinaționale europene care um, funcționează în Congo. Trebuie să continuăm anchetele independente și să cerem Națiunilor Unite să dea de seamă legătură cu această misiune MONUSCO, care a avut un mandat foarte ambigu și rezultate greu de evaluat. Pare ciudat că nu reușim să înțelegem nu obținem niciun raport al MONUSCO în legătură cu exploatarea minereului și traficul cu minerale dar ar trebui să știe care e situația. Aceasta e a treia rezoluție, în puțin uh, într-o perioadă scurtă, privind situația din Congo. Cred că a venit momentul să încercăm să obținem rezultate concrete. Dacă nu, uh, vom vorbi sistematic de nimic până la urmă. Mulțumesc! În nume de grup... În numele grupului ENF are cuvântul uh, domnul sau doamna Schaffhauser. Înainte de toate doresc să mulțumesc colegilor pentru analiza pertinentă privind situația din Congo și mai ales doresc să mulțumesc domnului Pitela. Este o țară pe care o iubesc foarte mult. Am fost în preajma vicepreședintelui Zaidin Goma în perioada tranziției. Am urmărit uh, alături de actorii tranziției uh, această evoluție. Da, atracția Congolului este bogăția sa, dar vreau să vă spun că ne, ne, Uganda și Ruanda au uh, luat decizii uh, să uh, golească această țară de uh, bogățiile sale, să o cucerească. Bun, au fost uh, societăți americane care până la urmă au semnat contracte, dar uh, uh, președintele Kabila uh, a fost uh, acționat ca un patriot pentru țara sa, dar uh, s-a decis eliminarea sa și la a încercat să obțină sprijin de la Washington și după 15 zile a fost înlăturat de la putere. Bun după aceea, bine, eh, au fost manipulați cetățenii pentru alegerea altui președinte, spunându-se că eh, Kabila ar fi de origine ruandeză. De fapt, acum eh, există acolo MONUSCO care ar trebui să slujească păcii și ar trebui să-i topeze pe prădători. Dar prădătorii vin din partea multinaționalelor. Mulțumesc. Are acum domnul kao to je ve reeno sukobi i nestabilnost u Kongu u velikoj mjeri je povezano za... Mulțumesc. Conflictul din Congo are legătură strânsă cu exploatarea resurselor uh, subsolului, uh, Um, aceste minereuri ar trebui să facă din congolezi oameni bogați, dar uh, exploatarea lor um, a uh, devenit un bestem. Peste 73% uh, din oameni trăiesc sub pragul sărăciei um, și 40% suferă de foamete. Aș dori să salut această inițiativă a Uniunii Europene de control al exploatării uh, mineralelor pentru a pune capăt uh, uh traficului de minereuri și uh, pentru uh, a aduce stabilitatea și dezvoltarea în Congo. Există și probleme legate de uh, corupție și proasta guvernanță. Trebuie să se pună capăt manipulărilor și nu trebuie să se întârzie alegerile în Congo. Mă bucur că programul național indicativ uh, din cadrul celui de-al 11-a Fond European de Dezvoltare se concentrează pe ameliorarea guvernării, pe justiție și pe forțele de poliție și fac apel să aplicăm această strategie și în cazul altor țări africane unde există aceeași legătură între corupție și destabilizarea sistemelor politice unde nu se acționează la fel de eficient ca în Congo. Are cuvântul acum doamna Arena. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Suntem aici pentru o rezoluție vis-a-vis -vis de Republica Democrată Congo și uh, nu este prima și probabil, cum s-a mai spus, nu va fi nici ultima. Acum vorbim despre masacrele din Beni. Așa cum a spus domnul uh, Pitela, se adaugă la milioanele de morți din această regiune, pentru că Uh, au fost uh, masacrați uh, sute de oameni, au fost răpiți oameni, există o populație strămutată, um, iar în regiunea Kivu um, este o regiune care este vizată datorită zăcămintelor de aur, dar noi trebuie să ne gândim și în legătură cu hotărârile noastre privind trasabilitatea minereurilor. Uh, și uh, poate că nu am fost suficient de atenți față de această problemă. În clipa de față, multinaționalele trebuie să uh, fie mai atente la ceea ce se întâmplă în această țară. Dar această instabilitate, într-un fel, se datorează și autorităților congoleze, pentru că au o poziție inacceptabilă. În felul acesta sunt permise crime care ar trebui până la urmă să fie supuse unor anchete naționale și internaționale internaționale, iar uh, responsabilii să fie pedepsiți. Iar acest lucru este greu de uh, realizat într-un context electoral. Dar uh, noi va trebui ca membri ai Uniunii Europene și având în vedere parteneriatul nostru cu Uniunea Africană și cu Națiunile Unite să urmărim ca în această țară alegerile să aibă loc în condiții de pace, de transparență, în respect față de Constituție pentru că uh, ar fi uh, singura modalitate de a ajunge la stabilitate în această țară, să evităm crizele, care sunt crize umanitare, uh, și să evităm ca populația să sufere în continuare în urma acestei situații din Republica Democrată Congo. Mulțumesc! Onoreule Fotiga. Are cuvântul acum doamna Fotiga. President. Mulțumesc, domnule președinte. Cetățenii din Congo trec din nou prin atrocități incredibile continuate de miliții armate din estul țării. Acest lucru a fost făcut posibil de perioada de incertitudine politică, tranziția de putere. Constituția Republicii Democrate Congo trebuie pusă în aplicare în cel mai scurt timp ca să existe elegeri liber, libere. Iar în ceea ce privește implicarea internațională, importantă rezoluția Națiunilor Unite din martie, aceasta trebuie implementată, și sporirea mandatului Manusca în cel mai scurt timp. Mai cred că în ceea ce privește eradicarea imunității, ar trebui implicată Curtea Internațională. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează doamna Votman, să aveți un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Vorbim de ani de zile de acest război civil din Congo. Am și uitat cât de frumoasă e țara pe timp de pace. Acum sunt ucise sate întregi mame și uh, femei au de suferit uh, și aruncă copii în uh, taberele mănuscă în loc să fie, ca să nu fie omorâți. Situația continuă de ani de zile. E și un genocid sexual. Stimați colegi, iată de 16 ani organismele internaționale sunt la fața locului. Credeți că cetățenii din Congo mai pot avea încredere în noi sau în misiunea Națiunilor Unite? Nu se creează o pace, ci rămân traume. Trebuie să ne gândim și la efecte. Știm că ei suferă de bogățiile naturale, ca să spunem așa. Și uh, Kabila așteaptă să fie reales, dar numai uh, alegeri libere pot soluționa parțial problema. E vorba de tragere la răspundere a acestor uh, responsabili. Eu sper că putem reda Congolului o, un viitor. Mulțumesc! Doamnă Vergiat, mulțumesc, doamnă președinte. De ani de zile, RT Congo trece printr-o situație dramatică. Masacre, destabilizare, foamene, uh, exploatarea problemelor etnice uh, și exploatarea resurselor de guvernele statelor vecine și uh, companiile multinaționale, mai ales europene. Consecința, sute de congolezi în exil, un milion și jumătate de deplasați în interiorul țării, mai multe milioane de morți într-o indiferență aproape generală. E vorba de un genocid și ONU um, a spus asta încă din 2010 un genocid, chiar dacă este de, de, cu nivel de tensiune uh, scăzută. Ultimele luni au arătat că nu s-a rezolvat nimic. Întrebarea este când comunitatea internațională va reacționa în fine la ceea ce se întâmplă în Congo. Responsabilitatea unora și altelor este mare. Trebuie uh, stabilizat țara, trebuie ca domnul Kabila să respecte regulile. Da, e nevoie de anchete independente, inclusiv în legătură cu rolul MONUSCO. Trebuie să pună capăt finanțării grupurilor armate și folosirea minereurilor exploatate ilegal. Până nu se clarifică ce ce se întâmplă, în RTC, masacrele vor continua și președintele o întrerupe pe vorbitoare. Următoarea vorbitoare este doamna Zi pentru un minut. Ă, domnule comisar, doamnă președinte, dragi colegi, atrocitățile comise în Congo se agravează Vă amintiți că în 2014 i-am acordat premiul Saharov uh, doctorului Mugambe care uh, îngrijește femeile care au fost uh, victime ale unor violențe sexuale și copiilor care sunt violentați. Anul trecut, ONU a publicat un raport cutremurător în legătură cu situația din Congo. Bun, au existat câțiva călăi care au fost condamnați, dar în continuare există complicilor care uh, continuă acțiunile barbare. Eu cred că uh, trebuie să uh, existe o putere a justiției în Congo și trebuie să înceteze practicile de exploatare ilegală a minereurilor. Pentru că, până la urmă, există o obligație pentru Europa să acționeze. Mulțumesc, președinta, întrerupe pe vorbitoare și dă cuvântul domnului Țeler pentru două minute. Oh, Mulțumesc, doamnă președinte. Întâi o veste bună pentru Africa Centrală. Fostul vicepreședinte Jean-Pierre Bemba a fost condamnat pentru crime de război și crime împotriva umanității de uh, instanța de la Haga după un proces care dura șase ani, fost condamnat la 18 ani, ceea ce aduce măcar un pic de uh, bine în această situație. Din păcate, e singura veste pozitivă, dată fiind situația din Congo. Situația politică e tot mai tensionată, mai ales de când președintele Cali uh, încearcă să-și prelungească mandatul în mod uh, artificial, pentru că mandatul său ar trebui să se încheie la sfârșitul anului. Există atât asupra opoziției, interdicția demonstrațiilor și morți, din nou. Mai mult decât atât apare și o epidemie de febră galbenă care accentuează criza umanitară. Cel mai grav este însă că în estul țării rebelii înarmați se luptă din nou cu forțele armatei, în special pentru accesul la minerale valoroase, aur, tantal, cobalt și zinc. Unii dintre cei care locuiesc acolo sunt uh, uciși, obligați la muncă forțată, uh, iar noi am fi putut da un semn important prin regulamentul nostru, să din păcate am negociat un text foarte vag care e mult mai slab decât uh, textul american, care iată aș arată deja efectele uh, interzicând importul de astfel de minerale. Degeaba vorbim frumos dacă nu suntem dispuși să tragem consecințele și să luăm măsuri în concordanță. Mulțumesc. Doamna Chienghe, următoarea vorbitoare, două minute. Astăzi sunt Beni. De ce tocmai azi m-am abătut la drumul meu obișnuit și n-am rămas acasă cu copiii? De ce nu am cerut soțului să mă însoțească? De ce nu am hotărât să fac ceea ce mai mult de 400.000 de conaționali au, care au părăsit țara pentru a fugi de aceste violențe? Da, dar ca, unde să merg? În Europa? În Africa de Sud? Și apoi ne-ar fi trimis înapoi. Ne-ar fi spus că nu beneficiem de protecție internațională. Unde ne-am fi întors? La Beni? Și totuși mă simțeam în siguranță aici. Sediul Monusco e aproape. Ei au mandat să ne protejeze și comunitatea internațională a dorit să vină ei aici, dar până la urmă e mai bine că am fost singură. Astfel, familia mea e în siguranță, cel puțin deocamdată. Și apoi ne-am scutit de un spectacol inuman. Aceste bestii nu s-au mulțumit să mă violeze. Să, m-au tăiat și m-au bătut și apoi mi-au și ars. Eram încă conștientă, dar nu mi-a fost frică. M-am gândit la voi, la copiii mei și totul s-a terminat imediat. Totuși, mă bucur. Mă bucur pentru că n-am recunoscut fețe cunoscute printre sătenii obligați să asiste la aceste masacre. Mă bucur pentru că eram mai ales adulți, mai puțin copii, din fericire, și în acel infern nu au rezistat mult, s-au stins aproape imediat. Mă bucur pentru că nu va venea nimeni rănile de pe corpul meu, corpul meu după ore de torturi. E un noroc că comunitatea internațională e interesată prea puțin de ce se întâmplă aici, în estul Congo, și că mass media are alte preocupări. Dragi colegi, în octombrie 2014, în martie 2016, în teritoriile Beni, Lubero și Butemo, 1200 de persoane au fost masacrate în indiferența generală. Există un risc de genocid. E o rușine. Nici o impunitate pentru cei responsabili de aceste masacre. Când veți face dreptate pentru Beni? Mulțumesc foarte mult și vă mulțumim și uh, pentru că ați vorbit despre ex- aceste experiențe. Următorul vorbitor, domnul Cernețchi, pentru un minut, vă rog. Mulțumesc. Uh, doamnă președintă, stimați colegi, antevorbitoarea este o deputată din Italia. Eu acum uh, vreau să spun următoarele ar trebui să întreprindem tot ce ne stă în putere pentru ca această rezoluție să uh, fie până la urmă una uh, viabilă. Este inutil să adoptăm rezoluții, să semnăm rezoluții dacă după aceea ele nu au consecințe. Trebuie să uh, încercăm să determinăm justiția să acționeze și să-i condamne pe cei care sunt vinovați de aceste masacre. Europa nu poate să-și permită să tacă, e vorba despre onoarea noastră și avem o datorie față de aceste țări care ă, cu ani în urmă au fost colonii ale unor europeni. Vă mulțumesc, președinta. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Diaz de Mera pentru două minute. Republica Democratică del Congo Republica Democrată Congo se confruntă cu cea mai mare criză din istoria sa. Dacă ne gândim la masacrele din estul țării, acestea au dus la peste 3 milioane de refugiați, un milion și jumătate au uh, fugit în țările vecină. Există violență împotriva femeilor și a copiilor, există atacuri și împotriva copiilor și e important să condamnăm aceste fapte care au, au loc acolo. Nu cu mult timp în urmă au murit peste o mie de oameni. Trebuie să susținem victimele și familiile lor și trebuie să arăt încă o dată cât de important este uh, să ne asigurăm că milițiile înarmate să lucreze împreună cu Monosco. Ar fi singura posibilitate pentru a ne asigura că aceste miliții nu mai pot continua cu faptele lor îngrozitoare. Mai știm de asemenea că anumite minerale sunt exploatate ilegal acolo. Acestea sunt sursele de finanțare pentru milițiile înarmate și aș dori să mai atrag atenția asupra încă unui punct. E important ca alegerile prezidențiale și cele legislative să poată avea loc. Ar fi astfel un garant pentru stabilitate și progres. Ar fi important ca instituțiile să poată continua să funcționeze. Avem nevoie de justiție, de un sistem de drept pentru a trage la răspundere pe cei vinovați. Ar trebui astfel să dăm un exemplu pentru altfel, alte asemenea cazuri. Mulțumesc, doamna președinte. Domnul Panțeri. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Situația din estul Congo este destul de clar și reacțiile până acum la această criză nu au fost adecvate. Trebuie să spun sincer că s-a plâns cu lacrimi de crocodil aici, dar au plâns cei care au pus bariere în calea regulamentului care avea obiectivul de a evita uh, Uh, comerțul uh, cu minereuri din conflicte. Consiliul și Comisia uh, suferă de ipocrizie și schizofrenie. Ar trebui să fie coerente cu ce spun aici. Lucrurile sunt clare. Anumite lucruri trebuie definite într-o platformă pentru a se evita că Uniunea Europeană uh, să um, fie, să-și arate neputința față de ce se întâmplă. Președintele Kabila trebuie să plece, trebuie să se creeze condițiile pentru o tranziție politică, trebuie să spunem că reacția Congoului de multe ori nu a acționat. Misiunea ONU în această țară nu este adecvată și nu e capabilă să pune capăt crizei și două state care fac parte din misiune, Uganda și Ruanda, sunt bănuite să sprijine sistemul militar împotriva căruia se luptă. Deci, e nevoie de o comisie internațională de anchetă trimisă de ONU pentru a realiza aceste obiective. E nevoie de un semnal clar și Uniunea Europeană trebuie să iasă din această uh, situație de neputință și de, uh, de, uh, de imposibilitate de a decide. Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Cucan. Mulțumesc. Republica Democrată Congo trăiește într-o situație în care siguranța este doar una superficială. Situația din nord-estul acestei țări a șocat pe toată lumea. Sute de mii de persoane ucise, persoane care au dispărut, femei care au fost uh, violate. Pe de, în același timp, reacția internațională față de aceste violențe este una foarte lentă. Îmi exprim sincerele condoleanțe familiilor victimelor. În această situație, violența trebuie să înceteze imediat. Toate grupurile armate trebuie, de fapt, să depună armele. Comunitatea internațională, inclusiv Uniunea Europeană, trebuie să fie mai prezentă, mult mai vocală și să acționeze mai hotărât, să ofere um, și un sprijin pentru dezarmarea trupelor uh, rebele. Trebuie să reacționăm mai repede pentru a-i proteja pe civili. După aceea trebuie să fie investigate aceste uh, crime și cei care le-au comis trebuie să fie aduși în fața judecătorului. Pentru că um, altfel uh, această atmosferă uh, va continua să aibă un efect nefericit asupra acestei țări și vor prolifera violențele. Cu siguranță cetățenii merită o viață mai bună după atâția ani de conflict armat. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Frunzulică pentru un minut și jumătate. Thank you very much, Madam President. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Sunt foarte îngrijorat de situația în deteriorare din nord-estul Republicii Democrate Congo. Avem rapoarte despre masacre și folosirea de copii în aceste violențe susțin această cerere către guvernul congolez și misiunea MONOSCO de păstrarea păcii să organizeze o investigație cu privire la eșecul protejării locuințelor în Benin. <clears throat> Trebuie ca, iată, comunitatea internațională să lanseze o investigație pentru a afla cine e în spatele acestor atacuri dincolo de forțele aliate neutralizarea acestor forțe, siguranța pentru toți uh, cetățenii, trebuie să reprezinte o prioritate pentru noi. Cei care fac astfel de crime trebuie raportați, identificați, condamnați și pedepsiți conform legislației internaționale. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Asis, un minut. Președinte, <clears throat> ultime... Mulțumesc, doamnă președinte. În uh, RT Congo continuă violențele care au făcut deja milioane de morți. Um, specialiștii ai ONU au tras semnalul de alertă în legătură cu posibilitatea de a se repeta ce s-a întâmplat după alegerile din Burundi, uh, unde au existat uh, conflicte Uh, între uh, susținătorii taberilor politice. Mulțumesc! Soldații armatei uh, din Congo cu milițiile um, au avut confruntări în estul țării. Să nu uităm ce s-a întâmplat în Rwanda. A avut loc atunci un război devastator. Nu trebuie să Uniunea Europeană a adus uh, mult ajutor um, în Congo pentru a stabiliza țara, pentru a lupta împotriva foametei și sărăției. Trebuie să facem presiune asupra autorităților din Congo pentru a respecta um, procesul de reintegrare a luptătorilor și pentru a respecta calendarul electoral și dialogul sub egida Uniunii Africane. Are cuvântul domnul Obermeier. Mulțumesc, doamnă președinte. 6 milioane de eh, morți în ultimii ani, milioane de persoane eh, care sunt eh, refugiate. Este o situație intolerabilă. Se dovedește că nu au putut fi combătuți luptătorii Boko Haram din păcate, însă, cuvintele noastre de regret uh, nu uh, aduc uh, niciun fel de alinare celor afectați. Europa trebuie să renunțe la vorbele goale. Trebuie să înțelegem că nu pot să mai continue lucrurile astfel și nu putem permite ca până la urmă resursele naturale acestei țări să fie exploatate așa cum se întâmplă acum pentru că uh, va trebui uh, până la urmă să acționăm. Uh, vorbele nu își au rostul. Eu vă prezic de pe acum că industria ne va spune când trebuie să acționăm. Pentru, până atunci își face interesele cu aceste materii prime. Mulțumesc foarte mult. Sigur că este bine să ne putem exprima opinia. Încheiem aici intervențiile de pe listă, trecem la proceduri intervențiilor spontane. Domnul Caputo este primul pe această listă. Aveți cuvântul. Președinte. Mulțumesc, domnul președinte. E a treia oară când discutăm despre Congo. Situația în continuare dramatică în această țară. Recent au fost descoperite gropi comune cu sute de trupuri. Din 2014, peste 850 de bărbați, femei și copii au fost uciși um, cu arme albe. Alții au uh, avut de suportat felul de torturi. În fiecare minut e violată o femeie. Peste 1500 de pe persoane au fost sequestrate. Populația e victima masacrelor uh, din partea unor uh, grupuri armate care uh, realizează un adevărat genocid. Ehm, mulți cer o anchetă internațională în legătură cu ce se întâmplă în Nord Kivu, eh, regiunea de la, de la eh, granița cu Rwanda. E nevoie, ehm, e necesară o intervenție a Uniunii Internaționale și a Uniunii Europene pentru a pune capăt acestor măceluri. Trebuie să răspundem asociațiilor din zonă și ONU trebuie să creeze o comisie de anchetă internațională pentru a pune capăt acestei drame. Mulțumesc! Marias. Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Marias. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Mulțumesc, doamnă președinte. Republica Democrată Congo este cea mai mare țară din Africa Centrală, una din cele mai bogate țări din punct de vedere al resurselor și acesta este motivul pentru care au izbucnit violențele acolo. Chiar de curând am adoptat un aviz cu privire la drepturile pentru exploatarea resurselor. Avem un parc natural acolo care e important. Iar în regiunea Kivu constatăm că s-au făcut primele cercetări încă din 2004 și încă de pe atunci au fost menționate cazuri de ucideri, copii și bătrâni au fost uh, uciși și noi, Uniunea Europeană, nu am criticat suficient aceste fapte. Multe companii multinaționale europene sunt prezente acolo. Trebuie verificat în ce măsură companiile multinaționale înarmează acele miliții. Mulțumesc! Szóként sorba Jakovcsics képviselő Mulțumesc și acum ultimul vorbitor, domnul Iacovcici. Nažalost, Demokratska Republika Congo je jedan od... Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, situația din RD Congo este unul dintre cele mai bune exemple de cazuri în care bogăția devine un blestem. Bogățiile acestei țări nu ajung la cetățenii ei, rămân în mâinile elitelor politice rămân în mâinile unui cerc limitat de oameni care gestionează toate bogățiile țării. De aceea doresc să propun foarte clar că în această situație să facem cel puțin două lucruri. Într-adevăr, e a treia rezoluție pe care o dezbatem în legătură cu această țară. Am obținut deja ceva rezultate, dar trebuie să facem două lucruri. Curtea de la Haga trebuie să ia decizii Um, ca cea mm, dată recent și aici vorbesc din experiență. Experiența din fosta Iugoslavie, unde um, a avut loc un război, dar vinovații au fost aduși în fața tribunalului. Apoi, trebuie să um, acționăm împotriva celor care nu respectă um, regulile privind exploatarea minereurilor în zonele de conflict. Am ajuns la capătul listei, domnul Navracici. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că a fost un schimb de vederi foarte util și mulțumesc tuturor membrilor pentru intervențiile lor. Unii eurodeputați uh, s-au referit la rezoluția PPE și la măsurile Comisiei. Uniunea Europeană a adoptat în Consiliul de Afaceri Externe pe data de 23 mai uh, concluzii vis-a-vis -vis de situația din Republica Democrată Congo, uh, care uh, sunt convergente cu soluția Parlamentului European din 10 martie pentru că inclusiv în ce privește sectorul justiției și securității avem trimiteri în concluzia Uh, Consiliului din mai uh, ne angajăm să folosim toate instrumentele care stau la dispoziția noastră pentru a combate situația actuală. Mulțumesc foarte mult uh, și doresc să informez pe colegi că a primit șapte propuneri de rezoluție. Încheiem dezbaterea.